Trebuie să analizăm cu atenție asemenea uh, instrumente. Acest lucru s-a întâmplat și în, în, în Belgia și în Franța. Vă mulțumesc, domnule Arsenis. Acum, pentru două minute și jumătate, numele grupului ALDE, domnul Kazak. Благодаря, господин председател. Уважаеми